Bună ziua! Mă bucură faptul că sunteți cu toții atât de fericiți. Trecem la voturi. Raportul doamnei Geringer, potrivit de zi. Acum deschidem sesiunea de vot. Votăm raportul doamnei Geringer. Vot prin apel nominal. Deschidem votul. A votat toată lumea? Închidem votul. Se adoptă. Felicitări, doamnei raportor. Trecem la raportul BINEV și aici votăm cu prin procedura simplificată. Supun la vot raportul prin apel nominal. Deschidem votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări domnului raportor. Urmează raportul domnului Winkler se votează din nou prin apel nominal. Se deschide votul. votat tutti. La votazione. A votat toată lumea? S-a închis votul. Complimenti, onorevole Guin. Se adoptă cu o largă majoritate. Felicitări. Raportul Hübner, prin procedură simplificată, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Din nou, majoritate largă, felicitări doamnei Hübner. Există luări de cuvânt? Mașina mea de vot nu funcționează. I servizi provvederanno subito. Relazione su Surian, procedura semplificata. Pongo in votazione. Trecem mai departe Avem nevoie de majoritate calificată în acest caz. Deschidem votul. La votazione chiusă. Este vorba despre raportul Surian. S-a deschis votul, s-a închis votul. Iarăși, o largă majoritate, felicitări domnului Surian. Raportul RAPCAI Are cuvântul domnul Ulspaschis. Gerbimi Dragi colegi, mă simt atacat din punct de vedere politic. Raportorul spune că nu am adus dovezi. Sunt o victimă a unui atac politic în acest caz. Uh, de data aceasta de la, din partea Departamentului de Securitate din Lituania. Aceștia au încercat să mă răpească pe timp de noapte și nu am putut să mă întâlnesc cu alegătorii mei. În cele din urmă am putut să merg în Thailanda, în Indonezia. Autorul raportului nu face decât să solicite să particip în acest joc acum. Vă rog frumos să încheiați intervenția. Este o procedură excepțională. Nu puteți să țineți un, uh, o intervenție acum în timpul procedurii de vot. V-aș ruga să ajungeți la sfârșitul intervenției. Vorbitorul. Nu este un discurs pe care l-am ținut și la comisie. Ba, din potrivă, nu mi s-a permis să vorbesc atunci și să comentez decizia luată în ceea ce mă privește. Decizia a fost uh, luată ca pe vremea lui Stalin. Mulțumesc, spune președintele. Trecem înapoi la vot. Nu este vot prin apel nominal. Vă rog să ridicați mâna. Cine este pentru raportul RAPCAI? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Raportul Iacolino. Este vorba despre acordul între Uniunea Europeană și Japonia. Domnul Iacolino are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte pot să vă garantez că o să fiu foarte succint. Este vorba despre primul acord dintre Uniunea Europeană și Japonia. Este unul simbolic, unul extrem de important. O activitate care va da tonul când vine vorba de lupta împotriva crimei organizate. Am reușit să ajungem la un echilibru sensibil între diferitele cerințe impuse și cred că astfel putem să fim siguri de faptul că avem un produs care răspunde cerințelor noastre. Cred că ar trebui să adoptăm acest raport, este, foarte, este un pas înainte, aliniat la doleanțele ambelor părți implicate. Este vorba despre modernizarea justiției prin acorduri bilaterale. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc, domnule Iacolino. Trecem acum la vot. Vă rog frumos să ridicați mâna. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Și se adoptă. Mulțumesc și felicitări domnului raportor. Domnul Lechner. Este vorba despre interconectarea registrelor comerțului. Trecem la vot. Vă rog frumos să ridicați mâna pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Raportul Schröter în ceea ce privește dezvoltarea potențialului de ocupare într-o economie durabilă. Raportorul are cuvântul. Brevemente. Foarte pe scurt, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, doresc să vă atrag atenția asupra unui lucru. Este un moment istoric faptul că votăm astăzi acest raport. Noi, cei din Parlamentul European, am profitat de inițiativă astfel încât să creăm un raport pentru slujbe locuri de muncă ecologice. Oferim acum o marjă de mișcare mult mai mare pentru o ocupare în acest domeniu și astfel urmăm uh, exemplul Blue Green Aliens din uh, Statele Unite. Pentru că, iată, trecerea la ecologism creează noi locuri de muncă. Acestea fiind spuse, dragi colegi, șase comisii ale Parlamentului European au participat la acest raport și țin astăzi să mulțumesc tuturor raportorilor implicați. Mulțumesc tuturor raportorilor din umbră care s-au implicat foarte activ și mă bucură faptul că președinția belgiană în avans a semnaliz- am semnalat faptul că inițiativa acestui Parlament este extrem de importantă și vrea să-i dea curs în fața Consiliului, astfel încât la concluziile din decembrie să se poată decide pe marginea raportului nostru. Este o inițiativă a Parlamentului European pentru viitor, motiv pentru care vă mulțumesc extrem de mult pentru răbdarea acordată. Mulțumesc, spune președintele. Trecem acum la vot. Vă rog frumos să ridicați mâna. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Felicitări! raportul Cerskovski. Este vorba despre relațiile cu Elveția, obstacole în calea funcționării de pline a pieței interne. Raportorul dorește să ia cuvântul. Foarte pe scurt. Oops, doesn't work? Okay. Just wanted to thank... Vreau doar să mulțumesc președintelui uh, Uh, Comisiei pentru Piața Internă, Malcolm Harper, pentru că uh, am avut o colaborare foarte bună, la fel și cu raportorii din umbră. Votazione per alzata di mano. Mulțumesc. Trecem la vot. Vă rog frumos să ridicați mâna. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Majoritate largă se adoptă. Felicitări, domnului raportor. Trecem la raportul Zalba Bidegain privind clauza de salvgardare bilaterală a acordului de liber schimb între UE și Corea. Se votăm în bloc cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Am votat amendamentele în bloc. Trecem acum la votul privind uh, mandatul comisarilor pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum dau cuvântul raportorului. Președinte, el tratat de Libre Comercio cu Corea. Vă mulțumesc, domnule președinte. Acordul de liber schimb cu Corea de Sud va deschide noi oportunități pentru industria europeană și coreeană, însă pentru a evita efecte negative asupra industriei europene, este critic să avem o clauză de salvgardare și ca aceasta să funcționeze. Toate grupurile politice au căzut de acord săptămâna trecută că a venit timpul ca să votăm în plenară asupra amendamentelor aprobate în comisie în 27 septembrie și respinse în Comisia de Comerț Internațional în iunie Trebuie să ne asigurăm astfel că această clauză de salvgardare poate să fie aplicată în mod eficient. Am decis să votăm doar amendamentele conform regulii 57 și amânăm votul asupra raportului legislativ uh, pentru a doua sesiune din septembrie. Am decis unanim să nu închidem uh, porțile unei lecturi în primă, unei aprobări în primă lectură. Însă, pentru a face acest lucru, trebuie să trimitem un semnal clar că suntem uniți și puternici uh, pe tot spectrul politic. Este important ca, că Parlamentul European a susținut tot, tot pachetul de amendamente. Am primit o propunere clară din partea dumneavoastră. Are cuvântul acum Comisia Europeană dacă dorește. Prego. Uh, as commissioner de gucht yesterday the da, Comisia salută cooperarea bună cu Parlamentul. Astăzi se votează doar uh, amendamentele și nu întreaga propunere legislativă pentru a ajunge posibil la un acord în primă lectură. S-a discutat la început pe 30 august și acum se estimează că vom discuta din nou acest raport pe 22 septembrie. Așteptăm dialogul tripartit în acest sens. Comisia va asuma poziția necesară astfel încât să se ajungă la un acord, dacă este posibil, într-o primă lectură. Mulțumesc, spune președintele. Acestea fiind spuse, trecem la votul propunerii pentru propunerea raportorului. Cine este pentru, împotrivă, abțineri. Propunerea se adoptă. Mulțumesc și felicitări! Raportul BOVE, venituri echitabile pentru agricultori. Este vorba despre proiectul de rezoluție, amendamentul 1. Vă rog frumos, ridicați mâna. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Amendamentul 1 este respins. Așadar, votăm paragraful 6, vot separat, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Paragraful 6 se adoptă. Paragraful 8, două părți. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Paragraful 13, două, paragraful 10, mă scuzați, două părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Paragraful 13. Facem o verificare pentru a doua parte a paragrafului 10. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. De data aceasta am avut dreptate, spune președintele. Se adoptă. Paragraful 13. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. De votat-o tutti. A votat toată lumea? S-a închis votul. Paragraful 13 este respins. Domnul Köstinger sugerează un amendament oral pentru paragraful 21. Domnule Köstinger. Pre... Aveți cuvântul. Doamna Köstinger, mulțumesc, domnule președinte. Solicit o adăugire la paragraful 21 se consideră că este, există o nevoie de a vinde sub prețul de producție la nivel comunitar. Deci aș dori să facem o adăugire la acest paragraf. Există obiecții la amendamentul oral? Văd că nu. Văd că nimeni nu dorește să își exprime obiecția. Așadar, vot prin apel nominal pentru paragraful 21. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă paragraful 21. Paragraful 24. Două părți. Vot pentru prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Paragraful 25. Vot separat. Pentru. Împotrivă. Abțineri.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 Paragraful 36 în două părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37 în trei părți. Prima parte, pentru, o secundă, vot prin apel nominal, spune președintele. S-a deschis votul. La votazione chiusa. S-a închis votul. Prima parte se adoptă. Pentru a doua parte s-a deschis votul. La votazione chiusa. S-a închis votul. Și a doua parte se adoptă. Pentru a treia parte s-a deschis votul acum. S-a închis votul. Se adoptă și a treia parte. Paragraful 38, vot în două părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte, pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 39 pentru vot pentru prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 42. Prima parte. Facem o verificare pentru 41. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă. 42, due parti, prima... 42 în două părți. Prima parte pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 46. Vot în două părți. Prima parte pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 47. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 52. Vot prin apel nominal. Votul este s-a deschis? Votazione chiusa. S-a închis votul. Se respinge. 54. Două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Paragraful 60, chi a favore? Paragraful 60, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 61, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 62, pentru, împotriva abțineri se adoptă 64 pentru, împotriva abțineri respins. Să votăm atunci 64. Eh, S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul L, vot separat, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Considerentul M, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și votăm acum rezoluția Comisiei competente pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Felicitări raportorului. Relazione dell'onorevole Portas sul finanziamento. Urmează raportul Portas în legătură cu finanțarea și funcționarea Fondului European de Ajustare la Globalizare. Paragraful 16 în două părți. Prima pentru împotrivă abține se adoptă, a doua parte împotrivă abține se adoptă. A partea a treia pentru împotriva abțineri se adoptă. Proiectul de rezoluție pentru, împotriva abțineri se adoptă. Felicitări, domnule Portas. Trecem acum la raportul Zvifca cu privire la competența judiciară. Este vorba de revizuirea regulamentelor conform uh, hotărârilor în materie civilă și comercială. Amendamentul 1. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Trecem la votul asupra rezoluției din partea Comisiei competente pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Felicitări, domnule Svifka. Trecem la raportul Parvanova. Paragraful 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Paragraful 8 pentru, împotrivă, abțineri. Va trebui să verificăm. Paragraful 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Paragraful 9 pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, respins. Paragraful 11. Vot separat. Vot pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem la vot, paragraful 11, partea a doua. S-a deschis votul, s-a închis votul, se adoptă. Paragraful 18, prima parte, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotriva, Va trebui să verificăm. Partea a doua, paragraful 18, s-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. Paragraful 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12 Citarea 12 se, se adoptă. Considerentul H. Pentru, împotrivă, abținere se adoptă. Considerentul I. Pentru, împotrivă, abținere se adoptă. Considerentul L. Pentru, împotrivă, abținere se adoptă. Considerentul O. Pe părți. Prima parte pentru, a doua parte, împotrivă, abținere se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul S, prima parte pentru, împotrivă, împotrivă abțineri, se adoptă. Partea Președintele își cere scuze. Partea a doua. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Proiectul de rezoluție? Pentru? Împotrivă? Ab- abțineri? Se adoptă. Felicitări, doamna Parvanova. Urmează raportul Pieti Kainen. Votăm acum paragraful 5 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă paragraful 10, pen, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 28. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Paragraful 33, linia 7. Cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. 35, prima parte, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Și Proiectul de rezoluție, în totalitatea sa, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. O mare majoritate pentru. Felicitări doamnei Pietikainen. Urmează acum raportul Lockegaard, amendamentul 1 pentru abțineri împotrivă se adoptă. Nu votăm acum întregul raport. Nu, va, nu mi se spune că nu trebuie votat acest raport. Am încheiat astfel sesiunea de vot. Vă mulțumesc pentru colaborare și trecem acum la explicațiile de vot. Uh, Poftă bună tuturor celor care merg la prânz.